Domnule comisar, acest raport este un raport mai degrabă tehnic. Nu aș dori să le mulțumesc numai uh, raportelor din umbră pentru buna colaborare, ci și colaboratorilor mei și comisiei care a intervenit cu expertiză și Consiliului care a trecut foarte repede prin faza de trilog. Tocmai de aceea trebuie să vorbim despre acest subiect, pentru că e vorba de clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor cu privire, eh, care a fost uh, subiectul unei, unui regulament înainte, care acum a fost adaptat la GHS, Global Harmonized System, care este sistemul Organizației Națiunilor Unite pentru identificarea substanțelor chimice periculoase și pentru informarea utilizatorilor cu privire la pericolele pe care acestea le prezintă. Odată cu sistemul ONU, sunt informați așadar dar consumatorii prin intermediul unor simboluri și mențiuni standard pe etichetele de pe ambalaje și prin uh, fișe cu date de securitate pe ele. După adoptarea regulamentului, însă a devenit foarte clar că mai există anumite modificări tehnice uh, care trebuie făcute la cinci regulamente existente. Aici este vorba tot de prevederi UE uh, cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor. Primele amendamente s-au referit exact la aceste puncte tehnice care mai trebuie rectificate. Iar uh, informarea utilizatorilor și adaptarea acestor norme de informare în cadrul uh, reglementărilor existente nu prevede nicio schimbare în domeniul aplicării uh, directivelor respective sau a nivelului de protecție. Și de aceea, noi considerăm că în momentul de față nu este nevoie să discutăm despre nicio schimbare în legătură cu domeniul de aplicare sau nivelul de protecție prevăzut de aceste directive. Însă, acum uh, trebuie spus că ar trebui să existe o reevaluare a directivei cât se poate de repede și aceasta în conformitate cu noile regulamente și că trebuie să devină coerent acest text cu regulamentul existent pentru ca să putem proteja locurile de muncă la care se folosesc, de exemplu, chimicale periculoase sau substanțe periculoase. Este foarte important acest aspect pentru protecția muncii. Și pe lângă aceasta am dori să atragem atenția și asupra protecției lucrătorilor care trebuie să lucreze în fiecare zi, de exemplu, cu substanțele acestea, cu amestec, câteodată nici, nici măcar neavând un echipament de protecție. Aceste, aceștia sunt uh, lucrători care necesită o protecție deosebită față de alți lucrători din alte domenii. Noi am reușit însă ca, în acest sens, să atragem atenția asupra persoanelor, femeilor însărcinate, femeilor uh, lăuze sau uh, persoanelor care au sensibilități și care reacționează la substanțe și amestecuri chimice, precum peroxizii. Ar trebui, deci, să preluăm aceste puncte care au fost deja menționate în text. Vrem de asemenea să mai subliniem faptul că o protecție la locul de muncă nu trebuie să fie considerată niciodată ca o sarcină care îngreunează lucrurile. Mă bucur de aceea că aici în introducerea textului am putut să spunem foarte clar pentru Parlamentul European că este foarte important uh, ca întreprinderile mici și mijlocii să nu fie neapărat împovărate cu sarcini administrative suplimentare, dar că totuși, de exemplu, tema protecției muncii n-ar trebui să devină o chestiune uh, de uh, pericol, de uh, niciun caz, nici o chestiune care să țină de un lucru care să împiedice întreprinderile să acționeze în acest sens. Mulțumesc foarte mult, iar acum domnul comisar Andor. Element. Mulțumesc, doamna președinte, domnilor și domnilor. Din partea Comisiei pot să vă spun că este o adevărată plăcere pentru noi să avem oportunitatea de a dezbate propunerea astăzi. Propunerea de directivă este rezultatul muncii excelente la toate nivelurile. Comisia salută contribuția instituțiilor europene și consideră că textul final reflectă obiectivul comun de protejare a securității și sănătății lucrătorilor. Această abordare constructivă ne-a permis un acord cu Consiliul în primă lectură. Raportorul din partea Comisiei de Ocupare a lucrat îndeaproape cu Consiliul, tocmai pentru a vă prezenta astăzi un text de comun acord care dorește să garanteze continuarea garantării unui nivel de securitate și a sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor de tip chimic. Îmbunătățirile care au fost aduse la această propunere și care au fost acordate în cadrul negocierilor au dus la un text care este mai clar din punct de vedere legal și în același timp mai simplu de înțeles. Aceasta își va aduce contribuția la facilitarea transpunerii acestui text și la implementarea sa la nivel național, îmbunătățind uh, potențialul pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor. Era nevoie de această îmbunătățire din cauza noului sistem a clasificării substanțelor chimice, a ambalării și etichetării. Sistem care a fost adaptat în 2008 și care intră, va intra în vigoare în mod progresiv în următorii ani. Acest nou sistem implementează în Uniunea Europeană sistemul global de clasificare al Națiunilor Unite și de etichetare a substanțelor chimice. Este vorba de o directivă care asigură nu doar un nivel ridicat de securitate la locul de muncă, ci în același timp își aduce contribuția pentru a avea o abordare mai globală în ceea ce privește terminologia utilizată în acest domeniu. Iată de ce este un lucru bun pentru a îmbunătăți înțelegerea generală asupra chestiunilor de gestiune a riscurilor chimice, nu doar la nivelul UE, ci și cu partenerii noștri comerciali din lumea întreagă. Comisia a publicat o serie de orientări și îndrumări pentru a susține această propunere și pentru a face face realității practice în perioada de tranziție către sistemul nou pentru uh, clasificarea, etichetarea și ambalarea acestor substanțe. Bineînțeles, aceste documente sunt gratuite și sunt disponibile pe site-ul Comisiei. Acestea au fost uh, elaborate în consultări cu partenerii noștri. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, și acum vorbitorii din partea grupurilor politici, politice vom începe cu domnul Christensen, SCD. Oh, mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc pentru că mi-ați acordat cuvântul și mulțumesc și raportoare pentru o colaborare foarte bună. Da, ă, trebuie să încercăm să ne ă, protejăm inclusiv la locul de muncă și aceasta este o prioritate pentru grupul SID. Este vorba despre drepturi fundamentale și fiecare uh, lucrător trebuie să aibă condiții de muncă care să nu-i pericliteze sănătatea dubile Comisiei în ce privește dialogul social și mai ales uh, un acord între angajatori și lucrători este supărător, pentru că, de fapt, partenerii sociali ar trebui să poată să decidă ceea ce este corect pentru ei. Uh, eu uh, cred că um, este condamnabil că există o presiune din partea unor state membre asupra unei comisii pentru ca acest acord de parteneriat să nu poată să fie adoptat. Și este regretabil că se acceptă liptă această presiune la adresa Comisiei din partea statelor. Eu sunt raportor din umbră în legătură cu această problemă de um, clasificare, etichetare și ambalare a substanțelor. Uh, tocmai de aceea eu cred că trebuie să existe condiții de muncă corecte care nu pot să fie o, o povară pentru întreprinderi, iar uh, schimbul de informații nu poate fi decât util pentru a preîntâmpina accidentele la locul de muncă. Și există anumite profesii în care lucrătorii sunt expuși unui risc din partea substanțelor chimice, fie că este un lucrător într-o fabrică, fie că este un frizer. Ei trebuie să fie informați în legătură cu riscurile la care se supun. Per total sunt mulțumit de această legislație, dar eu cred că noi trebuie să ne continuăm bătălia pentru ca să existe condiții de muncă corecte pentru toți lucrătorii din Europa. Mulțumesc, iar acum doamna Harkin. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să mulțumesc raportoarei pentru abordarea sa pragmatică în legătură cu această legislație. Cred că ceea ce facem aici este încercăm să îmbunătățim sănătatea și siguranța lucrătorilor la locul de muncă. Noi am adoptat sistemul GHS de clasificare și de etichetare în 2005 și de aceea este foarte important să îl respectăm pentru sănătatea și siguranța lucrătorilor atât la nivelul Uniunii Europene cât și în lume. Avem directive pentru securitate și pentru sănătate, însă care folosesc sistemul vechi de clasificare în Uniunea Europeană și trebuie să fie armonizate cu noua legislație. Asta este ceea ce am făcut noi. Am adoptat, am adaptat aceste referințe, această terminologie pentru a putea folosi același sistem. Sunt de acord că trebuie listați uh, lucrătorii vulnerabili, uh, lucrătorii tineri, uh, femeile sarcinate și așa mai departe. Și sunt de acord și cu recomandările făcute, ca de exemplu um, un ghid care explică care este folosirea acestora pentru IMM-uri este foarte bun. Am reușit să impunem de asemenea faptul că securitatea și sănătatea lucrătorilor nu este o sarcină, ci este un drept fundamental. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Harkin. Iar acum, domnul Zuber. Mulțumesc, doamna președinte este întotdeauna bine să avem o legislație care să fie favorabilă sănătății și securității lucrătorilor și deci pentru a lucra pentru prevenirea accidentelor la locul de muncă, în special cele provocate de contactul cu substanțele chimice. Avem nevoie de niște criterii minime pentru a avea un nivel de protecție a sănătății și a securității mai mare pentru lucrători. Această directivă menține nivelul de protecție, iar propunerea Parlamentului arată că modelul de sănătate și de securitate nu trebuie să fie unul restrictiv, ci un drept fundamental care trebuie aplicat fără niciun fel de excepție în toate sectoarele de activitate și în toate companiile, indiferent de mărimea lor. Suntem de acord cu acest lucru și salutăm această propunere. Însă, din păcate, dacă vedem care este realitatea, ea este foarte diferită de uh, ceea ce se spune în text. Știm foarte bine care este uh, problema accidentelor care au de-a face cu condițiile precare de muncă, cu uh, orarul și ritmul muncii, care sunt din ce în ce mai accentuate și de asemenea din cauza lipsei de investiții în formare și prevenire. Lucrătorii sunt obligați în ziua de astăzi să lucreze în condiții mult mai proaste și condițiile de securitate au avut de suferit tocmai pentru că există o reducere a drepturilor. Iată, control, investiții publice, lupta împotriva condițiilor precare de muncă și lupta împotriva accidentelor. Acestea sunt elemente esențiale, pentru că lipsa condițiilor de sănătate este pregnantă și există din ce în ce mai multe aspecte infracționale la nivelul locului de muncă. Deci uh, trebuie să se ofere și compensații pentru victimele accidentelor. Însă toate aceste elemente au fost evaluate în mod negativ în mai multe țări și în special în acele țări unde

această directivă arată foarte clar care e nevoia de protecție a securității și sănătății lucrătorilor. Un nivel ridicat de protecție pentru riscurile chimice și toxice, care nu reprezintă o povară administrativă, ci un drept și o garanție. Și, până la urmă, nu contează mărimea companiilor. Lista profesioniștilor care trebuie bine elaborată să vedem ce ocupație există și un dialog social neapărat necesar pentru implementarea acestei directive. E adevărat că astfel de texte legislative afectează în special lucrătorii care au cele mai mari dificultăți, de exemplu cele din, cei din industria textilă și în țări terțe sau chiar la noi acasă. Și acesta reprezintă un element de referință care este important pentru noi. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Băsescu

de către Consiliu și publicarea directivei în jurnalul oficial. Suntem convinși că aceasta este o contribuție importantă pentru protecția lucrătorilor europeni la locul de muncă. Așa cum spunea domnul Christensen, rolul partenerilor sociali este esențial. Așa a fost în trecut și va fi și în continuare. Pentru domnul Niculescu, V-aș spune că, deși este important să subliniem rolul anumitor sectoare specifice, în legislație problema este ce facem cu diversele clase de riscuri, indiferent de sectorul de activitate. De exemplu, expunerea la câmpul electromagnetic, dacă este vorba de aceasta, ea trebuie să fie acoperită indiferent de sectorul de activitate în care ar apărea. Dar, așa cum spunea și doamna Harkin, trebuie să ne centrăm în special pe IMM-uri, trebuie să ajutăm IMM-urile pentru ca ele să îndeplinească această legislație fără să aibă o povară administrativă suplimentară. Sunt sigur că textul de astăzi va ajuta munca Comisiei pe viitor pentru a proteja lucrătorii la locul de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, și acum dau cuvântul doamnei raportor, doamna Esaia. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc și pentru această discuție care a scos în evidență faptul că este foarte important să existe informații corespunzătoare pentru lucrători și să existe indicații foarte clare eh, care să permită eh, eh, siguranța la locul de muncă și protecția muncii. Este important ca asemenea informații să fie și la dispoziția IMM-urilor, pentru că în clipa de față există dificultăți uh, la nivelul IMM-urilor să se informeze în legătură cu protecția muncii. Tocmai de aceea mi s-a părut important ceea ce a spus domnul comisar Andorf, pentru că există acum un site uh, la care IMM-urile pot uh, avea acces pentru a se informa gratuit în legătură cu toate aceste Uh, substanțe. Și noi sperăm că aceste informații uh, să ajungă la toți și vă mulțumim că ați dat curs solicitării noastre. Președinte, mulțumesc. Încheiem aici dezbaterea pe marginea acestui raport. Mâine la ora 11.30 uh, vom avea voturile. Trecem acum la intervențiile de un minut și îi dau cuvântul colegului Cristian Preda.